Cu aceasta dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc la mâine la ora uh, deosebită 18 18. Urmează acum uh, următorul raport, restricții comune de acordare a vizelor pentru funcționari ruși implicați în cazul Serghei Manitski. Are cuvântul doamna Oiuland. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Numele lui Serghei Magnitsky e unul bine cunoscut de Parlamentul European. În decembrie 2010 am adoptat raportul anual privind drepturile omului și am cerut uh, să se facă dreptate acestui uh, avocat rus curajos care a murit în lupta cu corupția. Fostul președinte Dimitri Medvedev a promis că va face lumină în acest caz, însă justiția nu a fost încă îndeplinită. Săptămâna trecută a avut loc înfățișarea la Moscova și iarăși progresul a fost prea mic. Cam 60 de indivizi implicați în această moarte uh, au fost audiați, însă printre ei se numără doar doi doctori din închisoare dintre cei acuzați de neglijență. Au trecut aproape trei ani de când a murit Sergei Magnitsky în arest, după tortură și după ce i s-au refuzat îngrijirile medicale. Tratamentul oribil și tortura se aseamănă și cu cazul lui Vasile Alexanian, tânărul avocat al lui Mihail Khodorkovski și Iucos, care a murit la scurt timp după ce a fost arestat ilegal. În loc să se afle în fața justiției, acești oameni sunt încă în funcție. Călătoresc în Uniunea Europeană, își cheltuiesc bani murdari aici, cumpără proprietăți aici și își educă copiii în Uniunea Europeană. Această recomandare sugerează ca statele membre ale Uniunii Europene să pună capăt acestor practici, de exemplu să se interzică vizele și să se înghețe activele. Dragi colegi, regimul lui Putin a întors spatele valorilor liberal-democratice și statului de drept. Corupția a devenit sinonim inimă cu guvernanța în Rusia. Conform indicelui Transparency International, Rusia, alături de Nigeria, se află pe ultimul loc în lume la transparență. Este deosebit de arogant atunci când Putin solicită liberalizarea vizelor pentru cei care au pașapoarte albastre, adică sunt membri ai administrației de stat. Chiar crede că Uniunea Europeană trebuie să-i primească cu brațele deschise pe uh, mogulii corupției? Acum două săptămâni, raportul de monitorizare privind angajamentele Rusiei a fost dezbătut alături la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. În loc să arate bunăvoință, colegii ruși au criticat această organizație pentru că s-a uh, amestecat în treburile lor interne. Am fost martori amenințărilor Rusiei de a opri finanțarea pentru Consiliul Europei. Cooperarea UE-Rusia este în pericol, la fel și dialogul Rusia-NATO este afectat de o abordare similară. Rusia a intrat recent la OMC, astfel se uh, arată că regulile comune ale acestui club nu contează. Rupie, Rusia își alege de la OMC ce îi convine. Dar haideți să fie clar, cazul lui Magnitsky e mai mult decât o tragedie a unui individ care luptă cu crima organizată. Destinul personal al lui Magnitsky reflectă cât de complex este tranziția prin care trece societatea rusă degradarea vieții politice și instituționale s-a transpus într-o corupție de nivel extraordinar, pe de o parte, și pe de altă parte într-o uh, reînsuflețire a societății civile. Rusia se află la o răscruce acum. Societatea civilă luptă pentru statul de drept și nu putem să lăsăm băncile europene să mai accepte averile unor corupți. Nu putem să facem așa ceva. Drepturile omului sunt universale. De aceea trebuie să fim la înălțimea declarațiilor pe care le facem în rezoluțiile noastre. Mulțumesc și rog colegii să voteze mâine pentru. Mulțumesc, doamnă Oiuland. Trecem acum la procedura Catch the Eye și îi dau cuvântul domnului Micolașic. Herr Micolașic? Domnul Micolașic? Thank you very much. I had the wrong translation of my name, so... Îmi cer scuze, n-am înțeles numele uh, când, din ce ascultam în cască. Vă mulțumesc oricum. Dragi colegi, Sergei Manitski, a luptat pentru drepturile omului și tocmai atunci când încerca să denunțe uh, criminalitatea organizată, vrea să apere drepturi fundamentale ale omului. Și Parlamentul European ar trebui să trimită un uh, mesaj ferm către Rusia, să denunțăm acest tip de atitudine. Felul în care a fost tratat acest om este complet inacceptabil. Faptul că i s-au refuzat îngrijirile de sănătate uh, este din nou o încălcare a unui drept fundamental atunci când un uh, um, deținut este torturat, bătut și apoi lăsat în voia sorții, noi nu putem să rămânem cu brațele încrucișate. Federația Rusă trebuie să respecte drepturile omului. Vă mulțumim, domnule Mikolașic. Acum are cuvântul domnul Migalski. Dziękuję bardzo. Ja do pana Mikulasika, jeśli można, bo... Mulțumesc. Aș dori să mă adresez domnului Micolașic. Sunt de acord cu tot ceea ce ați spus, însă domnul Magnitsky nu lupta pentru drepturile omului, era o persoană obișnuită pur și simplu s-a opus corupției. De aceea a fost hărțuit, iar apoi a ajuns să moară într-o închisoare din Rusia. Este datoria noastră comună să ne gândim la toți la toate persoanele obișnuite din Rusia care pur și simplu nu doresc să facă parte din corupția din Rusia. Și trebuie să facem tot ce putem, minimul pe care îl putem face, și anume să introducem vize și să înghețăm averile celor care ar putea fi implicați în moartea acestei persoane care a fost specială, care a fost care și-a dorit să aibă o atitudine morală într-o țară în care imoralitatea uh, câștigă. Trebuie să ne asigurăm că o astfel de injustiție nu se repetă. Domnul Protasievici. Mulțumesc. Am să încep vorbindu-vă despre ceva personal. Eu m-am născut într-un oraș unde erau staționați soldați ruși și am avut ocazia de a cunoaște mulți ruși obișnuiți, oameni foarte cum se cade. În calitate de deputat m-am întâlnit cu liderii opoziției din Rusia, dar m-am întâlnit și cu alți cetățeni care poate că nu sunt în prima linie a uh, opoziției, dar sunt totuși implicați în tranziția din Rusia către o Rusie mai democratică. Și în numele lor vreau să spun că nu e acceptabil ca un stat care se află în, pe continentul european, care vrea să fie tratat ca un stat european, să permită astfel de practici. În primul rând, o asemenea corupție a sistemului judiciar și unor astfel de metode de eliminare a unor cetățeni uh, ca cele menționate de domnul Migalski. Sunt persoane care își doresc adevărul, care doresc cinste și care sunt oameni simpli. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Protasievici. Aici se încheie procedura Catch the Eye și dăm cuvântul domnului comisar Pibals în încheiere. Domnule președinte, stimați deputați, sunt recunoscător pentru oportunitatea de a participa la această dezbatere în numele doamnei uh, înalt reprezentant. Recomandările Parlamentului European uh, uh, pentru, adresate Consiliului pentru a impune restricții de viză pentru cei implicați în cazul Serghei Maniți este un pas foarte important. Parlamentul a fost consecvent de la, din rezoluția din 16 decembrie 2010 Uh, până la o serie întreagă de audieri și dezbateri uh, și chiar uh, discuția de mâine. Toate aceste inițiative subliniază importanța pe care Parlamentul European, dar și publicul în general, o acordă cazului Magnitsky. Aceste inițiative consolidează eforturile noastre de a solicita autorităților din Moscova de a, uh, investi, de a investiga acest caz. Uh, ne ajută, aceste inițiative ne ajută să depunem presiune asupra Federației Ruse pentru a duce la bun sfârșit uh, acest caz. Din punctul nostru de vedere, doamna înalt reprezentant a solicitat în mod regulat Rusiei să se asigure că există o investigație adecvată aceste lucruri sunt discutate cu autoritățile ruse la toate nivelurile. Într-adevăr, cazul Magnitsky face parte uh, și din uh, consultările noastre referitoare la drepturile omului. De asemenea, se discută în mod regulat la nivel ministerial și la summituri. Luna trecută, doamna Ashton s-a referit la cazul Magnitsky în acest uh, for, în timpul unei dezbateri cu privire la utilizarea politică a justiției. Cu foarte mare preocupare a luat notă de faptul că nu există progres în acest caz și că acest lucru face parte dintr-o tendință preocupantă uh, dintr-o, serie întreagă de evoluții preocupante și îngrijorătoare din uh, Federația Rusă. Este ceva ce îngrijorează Uniunea Europeană. Uh, discursul, dar și dezbaterea care a urmat au apărut în presa uh, rusă. Președintele Van Rompuy, într-un gest foarte semnificativ, a trimis o scrisoare președintelui Medvedev uh, referitoare la cazul Magnitsky. președintele Van Rompuy s-a referit la trei aspecte. În primul rând, a solicitat guvernului rus uh, să aduc acest uh, caz la o încheiere clară. Apoi a solicitat Rusiei să încheie uh, punerea sub acuzare postumă a domnului Magnitsky și apoi a solicitat uh, să se pună capăt uh, intimidării văduvei și mamei domnului Magnitsky. Serviciul European de Acțiune Externă amintește părții Uh, ruse întotdeauna de acest caz, însă răspunsurile nu vin. Nu a existat un răspuns nici la, pre, la scrisoarea uh, domnului Van Rompuy. Uh, și doamna comisar Malmström s-a referit um, la acest caz la un consiliu ce a avut loc în 2 octombrie la Nicosia am, luăm foarte în serios acest caz și vom continua să facem acest lucru din trei motive. În primul rând, din cauza naturii acestui caz. Este un caz al unui cetățean și avocat rus, un tânăr tată care a fost arestat și maltratat de către uh, ofițer de aplicare a uh, legii și care a fost a suferit un abuz din, de pe urma oficialilor uh, guvernului. Deci, este o încălcare a drepturilor omului. Uniunea Europeană se bazează pe valorile uh, libertății, respectării drepturilor omului și suntem uh, dispuși să luptăm pentru acestea. Cazul Magnitsky a devenit un caz emblematic în acest sens și asta nu numai pentru poporul rus, dar și pentru Uniunea Europeană. Al doilea motiv pentru care continuăm să fim foarte activi în acest caz este acela că suntem de părere că Rusia are un interes să rezolve acest caz. Cazul a ajuns să simbolizeze starea justiției și a statului de drept în, um, în Rusia. Oamenii de afaceri consideră că acesta este uh, testul um, în ceea ce privește siguranța și stabilitatea acestui uh, stat, mai ales într-o țară cu o corupție foarte răspândită. Eforturile împotriva corupției fac parte dintr-o tendință de modernizare a Rusiei. Rezolvarea acestui caz ar trimite un semnal foarte clar uh, partenerilor și investitorilor conform că Rusia este și în serios um, um, angajamentele. Apoi, al treilea motiv, dorim stat de drept în Rusia. Um, pași precum uh, aderarea recentă la OMC, uh, aceste lucruri sunt importante pentru integrarea Rusiei în uh, sistemul uh, global. Cazuri precum Uh, cazul Magnitsky fac exact opusul. Ceea ce ne trebuie acum este o acțiune concretă din partea guvernului rus, o decizie clară de a investiga în mod adecvat cazul Magnitsky uh, și de a-i aduce în fața justiției pe cei responsabili. Vom lua notă cu foarte mare atenție de recom- recomandarea dumneavoastră adresată Consiliului pentru impunerea uh, Uh, unor restricții în uh, ceea ce privește vizele. Se transmite un uh, semnal foarte clar. Pentru o astfel de acțiune ar fi nevoie de unanimitate din partea statelor membre. Cei responsabili pentru relația Uniunii Europene cu Rusia trebuie să își echilibreze acțiunile măsurile uh, restrictive sunt instrumente care trebuie luate în considerare numai în anumite situații uh, și în conformitate cu liniile directoare ale Uniunii Europene. De asemenea, măsurile de uh, restricție trebuie să facă parte dintr-o abordare cuprinzătoare care să cuprindă dialogul politic, măsuri complementare. Vă asigur că acest caz va rămâne pe agenda bilaterală în uh, contactele noastre cu Rusia. Sancțiunile trebuie să fie utilizate numai ca un ultim mijloc, pentru că dacă nu, riscăm ca sancțiunile să devină singurul instrument în relațiile noastre. În concluzie, domnule președinte, dați-mi voie să reiterez în numele doamnei uh, înalt reprezentant uh, că vom continua să urmărim acest caz uh, cu fiecare ocazie. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar Pibalx. Cu aceasta dezbatere se încheie. Votul are, are loc mâine la ora 18. Următorul punct de pe ordine de zi este raportul domnului Moreira referitor la relațiile comerciale și economice cu Statele Unite. Are cuvântul raportorul timp de 4 minute. Domnule Moreira.